Funcționa il microfono? Președinta întreabă dacă microfonul funcționează. Da, funcționează. Nu este nicio problemă. Deci, mai întâi primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea proiectului de ordine de zi, unde, printre altele, avem adoptarea raportului anual al Comisiei de Petiții, discuția asupra raportului despre activitatea ombudsmanului și avizul despre uh, raportul de activitate al ombudsmanului. Ordinea de zi a fost tradusă în toate limbile, era disponibilă și pe site-ul web al comisiei noastre. Mai mulți uh, petenți vor fi prezenți și vă spun dinainte că mâine dimineață, în cursul primei parte a reuniunii noastre, Doamna Paliadeli va prezeda reuniunea noastră pentru că eu trebuie să iau cuvântul în cadrul unei conferințe despre implementarea directivelor europene în domeniul protecției mediului înconjurător. Deci, la punctul 11, și anume comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor, acest punct va fi amânat până în jurul orelor 10 și un sfert. După amiază, așa cum am spus deja, va avea loc uh, votul asupra raportului domnului Mayer, unde au fost trimise 34 de amendamente. Unele dintre aceste amendamente au uh, fost compilate în amendamente de compromis. Și domnul raportor va avea ocazia să facă câteva scurte comentarii înainte să înceapă sesiunea de vot. De asemenea, va avea loc un schimb de opinie asupra documentului de lucru prezentat de domnul Iturgais în ce privește aplicarea directivei privind gestionarea deșeurilor întocmit pe baza petițiilor primite. Autorii petițiilor de la punctele 6, 8 și 9 vor fi prezenți, iar mâine dimineață vor fi prezenți autorii petițiilor de la punctele 14, 15, 17, 18, 19, 20 și 21. Dacă nu există obiecții, considerăm că ordinea de zi a fost adoptată. Deci, repet, nu am văzut obiecții din partea nimănui, considerăm că ordinea de zi a fost adoptată. Al doilea punct de pe ordinea de zi ca pentru fiecare reuniune a comisiei noastre ați primit propunerile pentru acele petiții uh, care urmează a fi închise pentru că nu am primit informații ulterioare din partea autorilor acestor petiții sau din alte motive. Deci această listă v-a fost comunicată încă de săptămâna trecută. De asemenea, există și o listă cu petiții care urmează să fie redeschise, deoarece secretariatul a primit informații suplimentare, fie din partea petenților, fie din partea comisiei. Și vă rog frumos să le citiți și să-mi spuneți dacă și aceste comunicări pot să fie considerate ca fiind adoptate. Dacă din nou nu sunt obiecții, cum nu mai am alte anunțuri de făcut, deci trecem imediat la punctul 4 și deschidem dezbaterea asupra petiției numărul 0163 din 2010, prezentată de un cetățean german privind accesul unei părți terțe în Curtea Europeană de Justiție la pronunțarea hotărârilor preliminare. Autorul petiției nu este prezent, deci dau cuvântul imediat Îmi cer scuze, spune președinta, secretariatul trebuie să rectifice informația. Ah, quindi questa eh, non fa parte, non viene affrontata nel dibattito questa petizione. Președinta, deci această petiție nu trebuie să facă obiectul unei dezbateri. La acest punct am primit uh, avizul serviciului juridic, aviz pe care toți membrii l-au primit, deci nu redeschidem dezbaterea. Considerăm că toată lumea a luat la cunoștință această scrisoare. Și mai degrabă preferăm să discutăm acum despre uh, raportul domnului Maier, despre uh, activitatea anuală a comisiei noastre. Deci, colegul Maier are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să încep prin a adresa mulțumiri tuturor colegilor care au trimis amendamente. Cum ați spus și dumneavoastră, au fost trimise 34 de amendamente. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să mulțumesc domnilor Boștinaru, Salavracos, doamnei Weidman, și tuturor celorlalți care au trimis aceste amendamente, precum și secretariatului comisiei noastre, deoarece aceste amendamente au îmbunătățit uh, în mod simțitor textul. Și cred că eram cu toții de acord cu ce s-a spus la uh, reuniunile raportorilor din umbră. Șase amendamente de compromis au fost până la urmă redactate, care reiau practic 99% din amendamentele depuse de diferitele uh, grupuri politice. Deci am preluat multe din ideile concrete care uh, mi-au fost sugerate de către colegii mei. Știm foarte bine că Comisia are dreptul de a informa, are datoria, mai bine zis, de a informa pe cetățeni în ce le privește drepturile acestora și căile lor de recurs și de apel am redactat un capitol și despre inițiativă cetățenească. În plus, există un capitol despre accesul la informații în ce privește Carta Drepturilor Fundamentale și, de asemenea, ne dorim să existe o mai mare cooperare între statele membre și o mai bună uh, transparență atunci când uh, cetățenii solicită acces la diferite documente emise de către instituțiile europene. Deci, încă o dată, vreau să mulțumesc pentru colaborare colegilor și secretariatului și, din câte știu eu, autorii amendamentelor au fost de acord cu amendamentele de compromis și de aceea trebuie din nou să le mulțumesc pentru că astfel munca noastră a fost uh, facilitată. Avem un text îmbogățit care ilustrează foarte bine consensul la care au ajuns grupurile parlamentare din comisia noastră. Și cred că acest consens uh, va fi reflectat de rezultatul votului de astăzi. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să propun un amendament oral la raportul meu, pentru că îmi doresc ca în considerente să discutăm și despre, să inserăm o um, trimitere și la avizul serviciului juridic în ce privește petiția numărul 0163-2010, deci apropo de accesul unei părți terțe în Curtea Europeană de Justiție la pronunțarea hotărârilor preliminare. Bine, allora questo punto... Președinta, foarte bine. Trecem acum la vot. Amendamentul paragraf... Amendamentul 10 la alineatul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Un amendament tehnic la alineatul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 23 și 24, spune președinta, la alinatul 11-a. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt adoptate. Amendamentul numărul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 33, spune președinta. Deci 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm, spune doamna președintă. Deci cine este pentru? Încă o dată ridicați mâna, vă rog. Împotrivă. Cine se abține? Deci se adoptă. Amendamentul numărul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. La citatul 3a. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral al raportorului. Se opune cineva prezentarea acestui raport oral? Nu? Domnul raportor nu trebuie din nou să-l citească. Deci cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1 la considerentul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Încă un amendament oral cerut de către grupul ALDE. Este cineva împotriva acestui amendament oral? Nu. Reprezentanții grupului ALDE doresc să explice amendamentul? Nu. Bun, atunci votăm.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 Avem îndoieli, spune președinta. Putem să reluăm votul, vă rog frumos. Deci amendamentul numărul 7. Cine este pentru amendamentul numărul 7? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum votăm întregul document, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Complimenti al coleg. Felicitări raportorului. Allora, eh, apriamo la Dragi colegi, trecem acum la petiția de la punctul numărul 6, 0273, eh, adresată de Maria Grația Canuti. Este prezent domnul Pier Giorgio Benvenuti, care reprezintă mișcarea ecologistă Italia Solidară și dau cuvântul pentru 5 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei. Vreau să vă mulțumesc înainte de toate pentru că îmi dați voie să discut în această sală despre mișcarea noastră ecologistă Eco Italia Solidale și să vă vorbim despre aceste probleme inerente a acestei uh, gropi de gunoi, cea mai veche din Europa, de lângă uh, Roma, și anume groapa de gunoi Malagrota. Această groapă de gunoi ar fi trebuit să fie închisă de mult timp și perioada ei de viață a fost prelungită în mai multe rânduri. Însă este o groapă de gunoi unde tehnologia folosită este complet depășită și provincia Lazio își dorește să prelungească din nou durata de viață a acestui sit și în plus și a amânat în plus tot pentru a 11-a oară momentul în care va fi deschis un loc alternativ pentru depozitarea deșeurilor. Este vorba de mai mult de 300.000 de, de locuitori care sunt direct afectați de uh, uh groapa de gunoi de la Omala Grauta. Drepturile lor sunt călcate în picioare. Și tocmai din cauza că drepturile cetățenilor sunt încălcate, eu am venit aici, astăzi aici să vă cer să mă ajutați ca aceste drepturi să fie apărate. Nu este superflu să ne aducem aminte de parcursul sinuos care a fost uh, uh cel al instituțiilor uh, um, europene înainte de a ajunge la noi uh, norme comunitare în ce privește perioada mediului, uh, protecția mediului înconjurător și în ce privește gropile de gunoi. Uh, s-a ajuns în sfârșit la directiva în ce privește gestionarea deșeurilor și chiar în considerentul 2 din această directivă se scrie clar că pe viitor numai depozite de deșeuri sigure și controlate trebuie să fie autorizate și de asemenea la considerentul 3 se spune că preven... Ă, reciclarea deșeurilor trebuie să fie încurajată mai degrabă decât depozitarea astfel încât uh, să se uh, folosească în mod cât mai eficient terenurile disponibile. Dar mă gândesc și la directiva uh, 1991, unde există mai multe principii de protecție a mediului înconjurător care nu mai sunt respectate uh, atunci când ne uităm la felul în care este gestionată groapa de gunoi de la Malagrota. Există uh, încălcări grave a normelor și a prevederilor din această uh, directivă mai sus menționată și de aceea atragem atenția dumneavoastră asupra acestor încălcări, iar cetățenii din această regiune asistă de ani de zile la felul în care drepturile lor fundamentale la sănătate și uh, dreptul la un mediu înconjurător uh, sănătos sunt în mod regulat călcate în picioare. Există multe probleme pe care le-am detaliat în petiția noastră. În primul rând, toate aceste ape reziduale care se scurg în afara gropii de gunoi și poluează uh, mediul înconjurător. Faptul că au loc alunecări de teren, teren și s-a ajuns la redirigarea circulației din cauza acestor alunecări de teren. Președinta cere oratorului să citinească pentru că este greu de urmărit și de interpretat. Există munți de deșeuri care uh, acum se află practic pe drumurile publice și îngreunează uh, circulația și, și din această cauză a fost nevoie de o deviere a uh, traficului. Toată această situație s-a înrăutățit recent din cauza că autoritățile știu foarte bine că groapa de gunoi de la Malagrota reprezintă o amenințare pentru uh, localnici, dar încă nu are mijloacele de a schimba ceva. Până și Agenția uh, um, Centrală pentru Protecția Mediului a făcut recent un studiu în ce privește apele de suprafață și uh, um, pânzele freatice și a arătat că scurgerile de la această groapă de gunoi poluează atât apele de suprafață cât și uh, cursuri de apă secundare și inclusiv uh, pânzele uh, freatice. Chiar și guvernul italian, cu ocazia decretului legislativ din 17 august 1999, a clasat uh, regiunea din Malagrota ca fiind cu risc Seveso 2 și a spus clar că era o zonă de risc în ce privește uh, mediul înconjurător și Comisia Europeană a lansat o procedură pentru nerespectarea dreptului comunitar uh, în fața Curții Europene de Justiție, dar această procedură a fost suspendată în momentul în care guvernul a trimis un plan de uh, um, uh, potrivit căreia urma să se uh, respecte toate normele comuni comunitare. Dar până în prezent acest plan a rămas uh, numai sub formă scrisă și practic nu s-a făcut nimic. Există, cum spuneam, încălcări crase ale drepturilor uh, localnicilor și uh, a mai multor norme comunitare. Și noi suntem împotriva extinderii gropii de gunoi de la Malagrota și numai degrabă așteptăm ca această groapă de gunoi să fie închisă și ca întregul sit să fie restaurat, lucru care ar fi trebuit să se întâmple uh, de mai mulți ani de zile. Însă, în luna aprilie a acestui an, Comuna Lazio a respins cererea noastră și a respins de asemenea orice fel de plan alternativ pentru gestionarea deșeurilor. Și de aceea, în numele asociației noastre, Eco Italia Solidare și în numele cetățenilor, lansez un apel către autoritățile comunitare, astfel încât, ținând cont de toate directivele în vigoare pentru protecția mediului înconjurător să fie avocatul nostru pe lângă autoritățile italiene, astfel încât să se ia măsurile adecvate pentru a ne proteja sănătatea și mediul și să nu mai fie amânată această intervenție sinedie. Vă mulțumesc! că el... Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Vreau să vă spun că noi am invitat uh, reprezentanții autorităților regionale și locale pentru a participa la dezbaterea de astăzi și reprezentanții provinciei din Roma sunt prezenți. Și atunci vreau să dau cuvântul domnului Claudio Veseli, care îl reprezintă pe președintele provinciei Roma. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Așa cum tocmai ați spus, eu îl reprezint pe președintele provinciei Roma și eu sunt director general pentru protecția mediului la uh, uh, instanța de conducere a provinciei uh, Roma. Groapa de gunoi din Malagrota este probabil cea mai mare din Europa, pentru că ocupă mai mult de 200 de hectare și este situată în regiunea Lazio, în partea de vest a orașului Roma, într-un sit care a fost folosit timp de mai multe zeci de ani pentru gestionarea deșeurilor, inclusiv deșeurilor care proveneau din Vatican și din comunile vecine Ciampino și Fiumicino. Deci e vorba despre o groapă de gunoi pentru gestionarea deșeurilor a mai mult de 3 milioane de locuitori. Gestionarea deșeurilor a început în 1975 și a fost, cum s-a spus bine, prelungită de mai multe ori iar această groapă de gunoi își continuă activitatea pe baza unei ordonanțe a președintelui regiunii Lazio, care datează din 31 decembrie 2010. Încă este în curs de desfășurare procedura uh, pe lângă regiunea Lazio pentru a obține permisul uh, și autorizația de funcționare a extinderii groapei de gunoi de la Malagrota. Am trimis o cerere în acest sens pe 4 mai anul în curs. Această uh, groapă de gunoi, cum spuneam, funcționează în mod absolut legal și chiar și cu decretul din uh, 2003 și în baza directivei 1991-31 am obținut absolut toate autorizațiile necesare și am luat toate măsurile care se impuneau pentru a evita vreo formă de poluare sau vreo formă de amenințare asupra sănătății umane datorită faptului că această groapă de gunoi uh, continuă să funcționeze. În anii 80, pentru a izola mai bine deșeurile de restul uh, mediului înconjurător, a fost uh, construit lângă această groapă de gunoi un polder cu un strat de ciment și de asemenea de beton lung de 2 metri și care a fost uh, instalat în stratul de argilă, astfel încât am dorit să putem să facem măsuri precise în ce privește uh, nivelul la care pătrundeau eventualele scurgeri din această groapă de gunoi și dacă și-am dorit să avem posibilitatea să recoltăm eșantioane din pânza freatică și din apele de suprafață pentru a ne da seama dacă ele erau poluate sau nu. În plus, am instalat un sistem de uh, metanizare și un altul de producere de energie, precum și un alt sistem de producere de energie destinat altor uh, uh, firme care puteau să folosească această energie. În baza decretului legislativ 36 din 2003 a fost prezentat un plan de supraveghere și control și în acest plan erau conținute toate măsurile care trebuiau să fie luate în caz de accident care ar fi putut să aibă loc la Uh, această grabă de gunoi și pentru a evita o poluare masivă a mediului înconjurător. Trebuie să spunem că există două centrale pentru monitorizarea calității aerului și a, a altor parametri climatici și de asemenea am spus că se fac analize periodice în ce privește calitatea apei, aceste evaluări și analize fiind făcute fie de către entitatea care gestionează groapa de gunoi, fie de către uh, Agenția uh, Centrală pentru Protecția Mediului Înconjurător. Și atunci când s-au făcut analize, s-a dovedit că nu exista nici un fel de uh, depășire a valorilor maxime admisibile pentru substanțe precum uh, sulfații sau mercurul și așa mai departe. Însă, chiar și atunci când existau anumite depășiri a valorilor maxime, s-a dovedit că exista o explicație uh, uh, în baza unor fenomene naturale pentru aceste depășiri a valorilor maxime. Vreau să mai precizez faptul că zona în care există această groapă de gunoi Este de asemenea o activitate cu o activitate umană intensă, precum rafinării de petrol, depozite de hidrocarburanți, um, activități agricole, zootehnice, întreprinderi de gestionare a deșeurilor și, de asemenea, un trafic foarte intens. Toate acestea la un loc au, de asemenea, un impact asupra mediului înconjurător. Deci poluarea din regiune nu se datorează numai depozitului de deșeuri de la Malagrota. Ministerul Mediului a recunoscut că în întreaga regiune ar trebui să se uh, ia mai multe acțiuni pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a apei. Analiza datelor a arătat că existau mai multe particole datorate uh, poluării de natură industrială în aer și în apă mai degrabă decât substanțe poluante care proveneau de la această groapă de gunoi Malagrota. Existau și alte substanțe uh, poluante, dar era imposibil de determinat dacă acestea proveneau de la groapa de gunoi sau din alte surse. Pe baza studiilor efectuate care au fost comandate mai multor organe de inspecție și control, nu s-a putut stabili cu certitudine o uh, legătură uh, de cauză-efect între funcționarea uh, depozitului de deșeuri de la Malagrota și poluarea ambientală. S-a dovedit că în apele subterane, de exemplu, existau hidrocarburi care depășeau valorile maxime admisibile și din cauza acestei observații s-a ajuns la un plan de acțiune pentru îmbunătățirea funcționării gropii de gunoi de la Malagrota. Însă, compania care gestionează acest depozit de deșeuri uh, nu acceptă că ar avea vreo răspundere în acest sens și declară că a luat toate măs măsurile pentru a uh, limita cât mai mult cu putință scurgerile de la această groapă de gunoi. Ordonanța numărul 2250 de pe 12 noiembrie 2010, ordonanță care a fost luată de către primarul capitalei, a fost suspendată pentru că prin această ordonanță se dorea uh, uh oprirea în urgență a funcționării gropii de gunoi, dar, cum spuneam, această ordonanță a fost suspendată. Aș vrea să închei spunând că recent regiunea Lazio, comuna Roma și regiunea Roma au semnat un protocol de acord pentru a finanța împreună un studiu de monitorizare a calității aerului și apei din regiunea Malagrota. Va exista o finanțare de 3 milioane de euro și sperăm că astfel, dacă toată lumea se va așeza la aceeași masă, noi, entitățile publice, precum și Consiliul Național de Cercetare, precum și toate asociațiile și ONG-urile, dacă în sfârșit vom reuși să discutăm cu toții împreună, vom Uh, putea să știm exact de unde provine poluarea în această regiune, pentru că știm că este vorba despre o regiune poluată, dar încă o dată nu știm încă cu certitudine dacă toată poluarea provine de la groapa de gunoi, palagrota sau din alte surse, pentru că nouă ne trebuie o certitudine mai degrabă de natură juridică decât una analitică. Deci, că e vorba despre uh, căile de atac apoi disponibile, trebuie să știm exact care este polatorul care trebuie tras la răspundere. Mulțumesc, fene președinte. Acum uh, dau cuvântul comisiei. Ca să știm dacă există noutăți în ce privește ancheta lansată de comisie. Vă mulțumesc. Comisia a lansat o anchetă în anul 2009. A fost prima anchetă lansată asupra gropii de gunoi de la Malagrota. Această anchetă a continuat și în anul 2010. Am avut mai multe contacte cu autoritățile italiene și aceste contacte uh, continuă și în anul 2011 față de ultima dată când am luat cuvântul la comisia dumneavoastră pe această temă, respectiv în luna ianuarie anul în curs. Am avut mai multe discuții cu autoritățile italiene care ne-au trimis uh, informații noi și clarificări, dar ancheta este încă în curs de desfășurare, deci nu pot să anticip care va fi deznodământul acesteia. Însă cred că în următoarele săptămâni comisia va ajunge la o concluzie. Vă mulțumesc! Ci sono interventi da parte dei Dorește cineva să ia cuvântul dintre deputați? Domnul Iar. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că conținutul acestei petiții ne îndeamnă să lăsăm deschisă petiția. Comisia încă nu are rezultate pe care să ni le prezinte, de aceea rugămintea mea adresată Comisiei Europene de a prelua în această anchetă punctele descrise de către petenți. Aș sugera să păstrăm deschisă această petiție și să o reluăm pe ordinea noastră de zi, de îndată ce și Comisia Europeană va avea niște rezultate în această anchetă. Solicit încă, însă încă o dată să se țină cont și de obiecțiile prezentate de petent. Doamna Merkis. Uh, uh, uh, este o bună propunere pe care pot să o susțin și eu. Okay. Doamna Ocan. Și eu sunt de acord cu o precizare, pentru că e ca și cum ne-am oprit la aceste probleme cu groapa de gunoi. Însă autoritățile spun că ar putea exista și alte probleme de poluare. Eu sper însă că nu ne vom trezi într-o situație în care, ne fiind în măsură să identificăm alte surse de poluare, să dăm avizul pentru această groapă de gunoi pentru că cam așa am interpretat reacția autorităților. Mai sunt și alte intervenții? Întreabă președinta. Una integrație de la colega Merkes. O completare a doamnei Merkes. Mă adresez petiționarului. Am primit uh, foarte multe petiții din partea Italiei care se referă aproape toate la aceleași chestiuni și vrem într-adevăr să analizăm uh, detaliile, să înțelegem care este miezul problemei. Și apoi să discutăm chestiunea în ansamblu. Nu vrem să analizăm succint problema enunțată, ci să acordăm atenția cuvenită problemei pentru că am constatat uh, că în Italia există o problemă la nivelul politicilor în acest sens, de aceea dorim să reluăm discuții. Doresc uh, semnatarii acestei uh, petiții să dea o replică. Un minut a testa de replică. Câte un minut pentru fiecare. Mai întâi reprezentantul provinciei Roma. Vreau să spun că îmi pare rău dacă noi am dat uh, impresia că am fi reticenți. Nu este adevărat. Suntem perfect conștienți de problemele care există cu această groapă de gunoi. Și noi vrem chiar să acționăm împotriva uh, societății care gestionează acest depozit de deșeuri. Dar Deocamdată, din punct de vedere legal, avem mâinile legate, deci chiar dacă avem date despre poluare, chiar dacă această poluare ar putea să fie atribuită gropii de gunoi, toate datele au fost contrazise de către societatea care gestionează groapa de gunoi și noi încă nu avem temeiul juridic pentru o, o cale de recurs, deci atâta timp cât gestionarul refuză orice fel de răspundere, noi nu putem deocamdată să mergem mai departe și știind că este vorba despre o groapă de gunoi atât de mare și că există încă atât de multe cantități de deșeuri care încă nu au fost uh, uh tratate, nu am putea să Uh, am putea chiar să spunem că această groapă de gunoi este un adevărat monstru cu mai multe capete. Îi tai un, uh, un uh, cap, dar îi crește altul la loc. Și în ciuda normelor europene în vigoare și a legilor italiene, care consideră că o groapă de gunoi mai degrabă este o soluție de ultimă instanță și că deșeurile municipale trebuie în primul rând um, reciclate. Deci, în ciuda tuturor acestor prevederi legale, majoritatea deșeurilor ajung totuși la uh, gropile de gunoi. Și chiar dacă populațiile care trăiesc în vecinătatea gropilor de gunoi se confruntă cu nenumărate probleme, încă nu există, cum spuneam, căi de atac uh, fundamentate uh, juridic. Cu cât vom putea să avem uh, o triere a deșeurilor mai eficientă, cu atât vom reduce nevoia de aceste gropi de gunoi. Acum are cuvântul petiționarul. Doamnă președintă, noi nu vorbim acum despre o problemă recentă, din potrivă, ea durează de zeci de ani de zile și instituțiile italiene, fie ele locale, regionale, naționale, ar fi trebuit, cum spuneam, de decenii să rezolve aceste probleme. Noi acum nu vrem să dăm vina pe X sau pe Y. y. Noi nu vrem să se monitorizeze pentru a se ști cine uh, trebuie trasă răspundere în fața unei instanțe juridice. Da, trebuie să știm cine este responsabil, dar nu numai acest lucru ne interesează, ci și faptul că e vorba despre un teritoriu foarte vast unde există mai multe surse de poluare foarte diferite și e foarte greu să uh, acceptăm așa cu ochii închiși uh, ideea unei noi gropi de gunoi lângă cea deja existentă. Da, noi știm care este părerea provinciei Roma, noi susținem uh, uh, această atitudine din partea provinciei Roma, dar există în Italia și alte gropi de gunoi care au fost între timp închise și s-au găsit uh, posibilități alternative. Deci ar trebui să putem să uh, urmăm și noi la Roma aceste exemple uh, pentru a garanta securitatea, sănătatea cetățenilor și calitatea vieții, mai ales într-o zonă atât de extinsă precum cea uh, de la Malagrota. Doamna Auken. Foarte pe scurt, aș dori să mă adresez autorităților italiene. Spuneați că nu există aspecte ilegale, însă considerați că respectați uh, cerințele directivei europene cu privire la deșeuri? pentru că, din câte înțeleg eu, această directivă nu este îndeplinită deloc. Și de aceea Comisia trebuie să ia notă de acest fapt. Nu este o chestiune privată, este o chestiune națională. Și aspectul de legalitate trebuie stabilit de Uniunea Europeană. Din răspunsul autorităților nu este clar dacă lucrurile pot fi privite ca un caz punctual, local. Și sau dacă privesc această chestiune doar ca intrând în competența lor și uh, care trebuie să fie soluționate de autoritățile italiene fără amestec cu Uniunii Europene. Uh, pentru că dacă nu asistăm ca la o situație similară cu cea din campanie Mulțumesc, care domnul Iar cuvântul. Eu plec de la premisa că odată ce vom avea rezultatele comisiei, acestea vor fi temeinice, serioase și vor corespunde cerințelor științifice, pentru că în cazul unor petiții similare constatasem totuși că există oare o anumită neîncredere sau o lipsă de transparență. E ca și cum ai fi în fața unui canal de canalizare și o parte spune că există deșeuri periculoase înăuntru și cealaltă că nu există. Însă acest, uh, aceste reziduri ar trebui analizate, lucru ce nu s-a făcut eu sper că o astfel de situație să nu se repete. Nu putem lucra doar cu afirmații. De aceea, rugămintea mea ar fi ca în momentul în care Comisia va veni cu niște rezultate, acestea să respecte anumite cerințe științifice. Pentru că odată ce se acceptă că există o problemă, primul pas reprezintă analizarea situației, fără a da vina pe unul sau pe altul. De aceea, încă o dată, Rugămintea mea adresată Comisiei să discutăm această petiție doar în momentul când există niște rezultate clare, pentru că la urma urmei este vorba de sănătatea oamenilor. În concluzie, uh, considerat absolutamente sau. Deci, considerăm că această petiție rămâne deschisă și așteptăm răspunsul comisiei. Dar din câte am auzit, cerem comisiei să țină cont și de alte aspecte. De exemplu, dacă aceste uh, mostre care au fost uh, analizate uh, și care au fost recoltate de diferite entități din Italia, dacă această analiză a fost conformă sau nu cu legislația comunitară. Apoi, aș vrea eu să mai adaug că această verificare pe care ar trebui să o facă comisia ar trebui să țină cont și de ce a spus uh, directorul general pentru mediu de la provincia Roma. Căci se pare că există o problemă a gestionării ciclului deșeurilor. Și de aici se ajunge la aceste efecte nedorite, efecte denunțate de către uh, petiționar. Deci să știm dacă directiva privind gestionarea deșeurilor, dacă directiva sol, directiva apă și așa mai departe, dacă toate aceste texte sunt cu adevărat respectate de către Italia și atunci când Comisia ne va trimite răspunsul o sperăm cât mai repede cu putință, să avem precizări și în legătură cu toate aceste puncte pe care le-am menționat. Dacă nu sunt obiecții, eu vreau să mulțumesc pentru prezență uh, autorului petiției și reprezentantului provinciei Roma și o să-i ținem la curent cu um, informațiile pe care le vom obține de la comisie. Vă mulțumesc! Trecem la punctul 7, raport referitor la aplicarea directivei privind gestionarea deșeurilor întocmit pe baza petițiilor primite. Domnul Iturgaiz este raportor și îi dau cuvântul. Grazie, signora Brevemente. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi fi cât se poate de succint în calitate de raportor cu privire la directiva privind gestionarea deșeurilor, aș dori să vă prezint azi documentul de lucru. Ați primit deja documente traduse și aș dori să folosesc acest prilej pentru a anticipa puțin concluziile acestei etape. ca și astăzi și mâine, aș dori ca împreună cu raportorii din umbră să discutăm despre baza de lucru care este importantă pentru noi toți. Și eu cred că și pentru dumneavoastră tema este de importanță. Împreună am putea aprofunda această chestiune în discuții comune pentru a avea un bun punct de pornire. Și asta suplimentar față de avizul Comisiei Europene, pentru că eu sper că în iulie vom beneficia și de rezultatele studiului dat în lucru. Așadar, intenția mea este de a îmbogăți acest document uh, cu ajutorul discuției de astăzi pentru a putea trage concluziile necesare. Facem acest lucru împreună cu raportorii din umbră. Dar, așa cum uh, menționasem anterior, importante sunt și concluziile studiului dat în lucru și dacă le vom putea rezuma pe toate acestea, vom uh, putea elabora un prim proiect de raport pe care să-l prezentăm uh, membrilor acestei comisii în octombrie. Eu sper că puteți fi de acord cu aceste această propunere de lucru și trec acum la primul punct, la prima concluzie. Constatăm așadar că majoritatea petițiilor care ajung la Parlamentul European tratează chestiuni de mediu. Multe dintre acestea legate de gestionarea deșeurilor, care reprezintă așadar o categorie foarte importantă. De la începutul celei de-a șaselea perioade legislative a Parlamentului European, așadar din 2004 până în 2010, această comisie a tratat 114 petiții pe această temă. Este un număr foarte ridicat care arată fără niciun fel de dubiu cât de mult interesează cetățenii europeni această chestiune a gestionării deșeurilor. Și ce influență ar, au aceste aspecte asupra vieții cotidiene a oamenilor. În Uniunea Europeană există un consens. Obiectivul vizat este de a reduce deșeurile, în special acelea care nu pot fi reciclate sau reutilizate. Așadar, e vorba de a întoarce ierarhia deșeurilor. Nu se oderește înlăturarea deșeurilor, ci evitarea acestora de la bun început sau respectiv reciclarea sau reutilizarea acestora. Aceasta este procedura specificată în directiva cadru a Comisiei Europene din 2008-2009. Am descris așadar cadrul general și aș dori să intru acum în detalii în ceea ce privește concluziile. Statele membre uh, răspund de implementarea legislației europene în acest domeniu. În al doilea rând, acestea trebuie să pună la dispoziție finanțarea necesară pentru gestionarea deșeurilor. În acest sens, însă, ar putea interveni și Banca Europeană pentru investiții. În al treilea rând, proiectele finanțate de Uniunea Europeană trebuie adaptate la directivele europene. În al patrulea rând, dacă această directivă cu privire la gestionarea deșeurilor nu este pusă în aplicare de statele membre. Acesta reprezintă un semnal <clears throat> clar în ceea ce privește nerespectarea principiilor europene. Uh, în al cincelea rând, Comisia Europeană ar trebui să beneficieze de mai multe resurse pentru a putea controla aplicarea directivei cu privire la gestionarea deșeurilor. În al șaptelea rând, trebuie să întărim dialogul cu cetățenii care trebuie să aibă acces la informații și la mecanismele de control. Și nu în ultimul rând, este important să se consolideze colaborarea între autoritățile din statele membre și Comisia pentru Petiții pentru ca astfel să putem aduce servicii mai bune pentru cetățeni. Doamnelor și domnilor, doamnă președinte, acestea ar fi punctele principale. Oarecum pilonii pe care uh, se bazează acest raport. Și așa cum vă spuneam, sper și cu girul tuturor uh, grupurilor politice, de aceea mâine vom avea o întâlnire cu toți raportorii din umbră. Astfel vom putea continua activitatea pe marginea acestui raport. <clears throat> și bineînțeles că stau la dispoziția cetățenilor dacă au întrebări. Mulțumesc, domnule Liturgais. Are acum cuvântul din partea Comisiei, doamna Carolina Fras. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și îi mulțumesc și domnului Turgais pentru acest raport foarte bine fundamentat. De fapt, e un document de lucru. Suntem foarte interesați de acest document care este și foarte echilibrat. Susținem întru totul concluziile preliminare trase de raportor, fiindcă ele demonstrează că, într-adevăr, e necesară o mai bună punere în aplicare a legislației privind uh, deșeurile de către statele membre. Acest lucru a fost demonstrat și cred că de curând a avut loc uh, o comunicare de presă din partea Eurostatului care a arătat că sunt necesare eforturi mai mari pentru punerea în aplicare a legilor adoptate. Uh, și, printre altele, acest lucru se referă și la limitarea depozitelor de deșeuri și la acțiuni preventive. Suntem de acord totodată că sunt necesare eforturi suplimentare pentru uh, punerea în aplicare eficientă a acestor uh, legi privind uh, deșeurile și aceasta trebuie să fie principala noastră prioritate. Mai avem uh, o, uh, o referire la o altă concluzie din raport și anume faptul că primiți uh, numeroase petiții individuale care se referă la proiecte de gestionare a deșeurilor care nu sunt uh, neapărat uh, ilegale. Și acest lucru poate fi destul de deranjant. Noi considerăm că aceste petiții trebuie tratate cu atenție, dar, totodată, nu trebuie să ne devieze atenția de la principala prioritate și anume îmbunătățirea sistematică generală a punerii în aplicare a uh, legislației în domeniul deșeurilor. În acest context apreciem și concluziile dumneavoastră că sunt necesare resurse suficiente pentru monitorizarea aplicării acestei legislații în statele membre și unde este nevoie pentru îmbunătățirea ei. Prin urmare, așteptăm cu nerăbdare ca acest raport să fie finalizat de către Parlament. Mulțumesc! Grazie. Chi chiede la parola? Mulțumesc. Cine dorește să intervină? Doamna Merchis, vă rog. Thank you for the... Mulțumesc pentru acest document care prezintă foarte bine opinia dumneavoastră și conține cam tot ce trebuie să conțină, subliniază fiecare aspect al problemei prin urmare, dacă m-ați întrebat ce ar mai fi de adăugat, eu aș spune că am putea să facem referiri la exemplele pe care le-am văzut. Motivul uh, pentru care am mers în misiuni, pentru că am făcut-o deja, este tocmai acesta. Și să vedem care sunt concluziile misiunilor și anume exemplele. De exemplu, am fost în campania și apoi în Regatul Unit, la Parthead, și sunt multe alte asemenea exemple. Apoi să vedem dacă putem găsi două lucruri. Mai întâi, o procedură eh, care să ne ajute să tratăm genul acesta de petiții pentru a avea un cadru clar de abordare a genului acesta de petiții privind eh, legislația în domeniul deșeurilor și un alt lucru. Vom ajunge la o serie de concluzii de privire, de pildă cu privire la ce putem aduce în plus în, la punerea în aplicare a legislației europene, pentru că este evident că uh, aceasta nu este bine pusă în aplicare și atunci să ne întrebăm care este rolul nostru, cum putem noi ajuta. Vorbiți despre dialogul cu cetățenii și acesta este foarte important, să vedem cum putem juca un, noi un rol acolo. Poate putem uh, formula și propriile concluzii, de exemplu o interdicție a depozitelor de deșeurilor sau o serie de stimulente pentru uh, Uh, reducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor sau pentru susținerea provinciilor. Mulțumesc. Doamna Ocan, spune președinta. To... Um, mulțumesc și eu aș dori să vă mulțumesc. Consider că este un raport foarte bun pe care îl putem susține. M-a bucurat că ați uh, subliniat importanța implicării cetățenilor, pentru că nu vom fi niciodată în măsură să soluționăm această problemă dacă cetățenii nu se simt responsabili. Și pentru a îmbunătăți sau a facilita acest lucru, cred că ideea Iudite este bună de a include și anumite exemple, astfel încât oamenii să vadă că luăm lucrurile în serios și să arătăm asta cu exemple. Am fost acolo, dincolo, am tras următoarele concluzii. Să vadă rezultate palpabile, nu doar cuvinte din partea noastră. Apoi am avut o întâlnire informală cu Agenția de Mediu cu privire la problema deșeurilor. Și s-a menționat acolo că există și posibilitatea cooperării între municipalități care se confruntă cu probleme similare. Poate că am putea și noi încuraja acest tip de colaborare. Pentru că problemele sunt similare în Uniunea Europeană. pentru a da un impuls astfel uh, participării autorităților și nu doar uh, implicării cetățenilor. Nu sunt sigură, Carlos, că ideea unei noi agenții ar fi binevenită. Cred că avem suficiente agenții. Ceea ce am putea să face este să ne referim la deșeurile chimice și să solicităm agenției de la Helsinki să ne ofere informații suplimentare în ceea ce privește tratarea acestora. Nu știu exact care este numele acestei agenții, însă a fost creată după um, regulamentul REACH. Eu cred așadar că aceasta ar putea fi utilă pentru una dintre principalele probleme de mediu în Uniunea Europeană. Pentru a da astfel mai multă greutate în raportul dumneavoastră acestor idei. Și uh, a trasa niște linii clare în ceea ce privește posibilitatea de a remedia această situație. Mulțumesc că există și alte intervenții. Atunci dați-mi voie să adaug și eu o considerație foarte scurtă. Apreciez uh, activitatea colegului Turgais și cred că această inițiativă <clears throat> pe care și-au asumat-o colegii din uh, această comisie este foarte importantă, asta în special în lumina lucrărilor uh, Comisiei Europene în ceea ce privește revizuirea, actualizarea directivei cu privire la deșeuri și a directivelor uh, cu privire la mediu. Eu cred că cu sprijinul cetățenilor și lucrările acestei comisii pot servi activității Comisiei Europene. Accept afirmația reprezentantului Comisiei care spunea că deseori petițiile tratate de această comisie nu au uh, argumentele prea bine fondate. Se prea poate, însă, cazurile pe care le luăm în dezbaterile efectiv sunt cele mai critice și încercăm uh, să le dăm de capăt, să le discutăm în detaliu. Eu cred că și activitatea cetățenilor ar putea fi un fel de monitorizare continuă, iar Comisia, care de fapt prin tratate este gardianul acestor, ar putea să beneficieze de acest lucru pentru că cetățenii ne atrag atenția asupra dificultăților de aplicare corectă a normativelor europene. De aceea, încă o dată, poate ar fi util <clears throat> să subliniem uh, la capitolul concluzii acest dialog uh, sporit cu cetățenii, <clears throat> pentru că acest dialog poate fi instaurat cumva pentru a îmbunătăți și activitățile comisiei. Aș dori să mai adaug ceva la punctul 37 în ceea ce privește alocarea fondurilor, posibilitatea așadar de a lua din fondurile de coeziune pentru a realoca fonduri și pentru gestionarea deșeurilor. Acest lucru va trebui să-l dezbatem mai în detaliu, să vedem dacă această ipoteză este oportună. În orice caz, cred că este o lucrare importantă. Calendarul prezentat de colegul Iturgais a fost, uh, îl cunoașteți deja, deci nu mai am nimic de adăugat și îi dau cuvântul în final. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep cu ceea ce a spus dumneavoastră pe final. Spuneați că este o activitate importantă, însă nu este doar importantă, ci și necesară. Pentru că există foarte multe petiții primite de Parlamentul European și de aceea am avut obligația de a le încadra într-un anume context, iar raportul să fie canalizat într-o anumită direcție, pentru că nu știam cum anume să tratăm multitudinea de petiții. De aceea aș dori să mulțumesc ca Comisia Europene pentru observațiile făcute care pot susține aceste concluzii preliminare, pentru că pentru noi este important ca lucrările acestei comisii și uh, lucrările Comisiei Europene să se completeze lucru important, ținând cont uh, de numărul mare de petiții pe care le-am primit. Noi facem, noi desfășurăm o activitate necesară pentru ca să fie dezbătute petiții bine argumentate, iar secretariatul poate face trimitere și la multitudinea de petiții uh, care ne parvin, însă cele pe care le luăm în discuție trebuie să fie bine fundamentate. Aș dori de asemenea să le mulțumesc uh, doamnelor Hawkins și Merkis pentru intervențiile lor. Eu cred că sunt binevenite aceste aprecieri în ceea ce privește tratamentul petițiilor. N-ar fi rău să existe un fel de îndrumar pentru modul în care să fie tratate astfel de petiții. Pentru că, cu siguranță, tema nu se va opri aici, vor, vom primi cu siguranță și alte petiții pe această temă. Și deci, desigur este important fie luate și decizii, decizii care nu trebuie să existe în mod izolat, ci cetățenii trebuie să știe că există un fel de linii directoare aplicat de această comisie să poată să-și dea seama de similitudinea unei potențiale petiții proprii cu a uneia deja tratată. Ce pot să fiu și în asentimentul doamnei Hawkins și a doamnei Merkis, că am putea veni și cu o serie de exemple. Dar, totuși, anumită rezervă, pentru că nu cred că ar fi bine să intrăm în detalii cu privire la activități locale, pentru că raportul e menit să fie un raport pentru întreaga Uniune Europeană. Fiecare cetățean european ar trebui să se poată regăsi aici și un cetățean din Estonia, unul din Spania sau din altă parte. De aceea, cred că am putea să ne propunem un fel de îndrumari și sigur, dacă există și exemple excepționale, acestea ar trebui menționate. Aici aveți dreptate. Doamna Hocken vorbea și de tema participării cetățenilor. Aici sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Am menționat această chestiune în raport, care, însă, ideea poate fi uh, aprofundată. A existat și o altă propunere pe care o anticipase doamna Hawkins și anume colaborarea dintre cetățenii dintr-o regiune și cetățenii din altă regiune atunci când există, când regiunile respective se confruntă cu propuneri similare. Este o propunere interesantă, însă sunt sigur că veți veni și cu o formulare mai uh, clară pe care o veți înainta ca amendament. <clears throat> M-aș bucura dacă ați putea veni cu o formulare mai exactă în acest sens. Nu neapărat acum pe loc, pentru că îmi dau seama că probabil uh, ideea pentru acest amendament va veni acum în cursul dezbaterii și că veți putea veni cu o, o precizare. În concluzie, a, nu, cer scuze, doamna Hawkins spunea că o nouă agenție nu ar fi neapărat uh, necesară, însă cred că puteți totuși să fiți de acord cu mine, pentru că mă cunoașteți. Da, nu avem voie, nevoie de agenții noi, însă acele existente trebuie să lucreze bine și să rezolve uh, problemele reale ale cetățenilor. Așadar, agențiile trebuie să intervină acolo unde e nevoie de ele, pentru că astăzi avem un mare deficit. Creiem tot mereu agenții și instituții noi, însă fără fond, fără un conținut anume. De aceea nu se pune neapărat uh, problema creării unei noi agenții, ci a reorientării agențiilor existente care ar trebui să intervină în mod dinamic pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm în mod curent uh, aici, în Comisia de Petiții. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Cred că doamna Hocan mai dorea să adauge ceva. Yeah, just I might have been mis- da, s-ar putea să nu fi fost înțeleasă bine nu mă refeream la cooperarea între cetățeni, ci întâi de toate între autorități. Și n-a fost vorba doar de o idee, ci de o experiență de la Agenția de Mediu din Copenhaga. Cineva de acolo mi-a spus despre acest lucru și cred că ar trebui să răspândim vestea despre cum putem pune acest lucru în aplicare. Sigur că trebuie să includem pe cetățeni, dar până la urmă nu vorbim despre un ONG aici. Asta vreau să spun. Cred... Și aș adăuga totodată că ar trebui să includem și Eurostat, pentru că ei și-au îmbunătățit foarte mult munca și datele statistice sunt foarte importante. Și după aceea, poate am mers prea departe când am spus că e o problemă europeană, dar dacă nu spunem acest lucru, atunci nu facem decât să punem totul la un loc, fără să scoatem în evidență rezultatele excepționale. Da, poate că, pe de altă parte, am putea insulta pe cineva, dar trebuie să știe că munca noastră ajută. Și de aceea mi se pare că ideea exemplelor concrete de situații unde lucrurile se îmbunătățesc sau unde treaba merge foarte bine, ajută să arate că lucrurile progresează și că și noi ne facem treaba așa cum trebuie. De aceea susțineam ideea lui uh, Judith Acum mergem uh, în Bulgaria la sfârșitul lunii pentru o vizită și trebuie să vadă că facem ceva. Chiar dumneavoastră spuneați că cetățenii se satură de aceste rezultate goale. Cred că ați spus prea mult că e vorba de agenții goale, fără, fără conținut. Eu n-aș face acest lucru, dar oricum, cred că e bine să avem exemple, la asta mă refeream și e bine și pentru noi să spunem, uite, chiar fac treabă bună și să nu facem aceste rezultate invizibile. Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să adauge nimic. Încheiem cu acest punct și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 8, petiția domnului Ivan Martin în numele Asociației ADVAC Stop Nuisance în ce privește impactul uh, carierei de calcarșom de la Bergerie asupra a două pânze freatice. Domnul Ivan Martin este prezent și dau cuvântul pentru 5 minute. Merci, Madame la Présidente, euh, Monsieur. Mulțumesc, doamnă președinte, domni deputat, sunt aici ca și reprezentant al uh, asociației și o să vă prezint conținutul petiției 1617 din 2009, care contestă autorizația de exploatare a unei cariere în, cariere în profunzime în Franța. Ace- Prezentarea are două etape. Una se referă la reamintirea autorizării pentru exploatarea acestei cariere și a doua la punctele pe care le contestăm în paralel cu directivele europene și respectarea dreptului comunitar. Deci cariera este situată în Franța, în departamentul Charente, și contextul este că societatea Lafarge Simon exploatează această carieră de foarte mult timp. Ea face parte din mediu și a fost acceptată de locuitori, astfel încât ea nu mai poate să se întindă la suprafață în prezent și pentru a continua exploatarea au uh, făcut o primă cerere de a merge în profunzime. Problema acestei coborâri în profunzime este că va trebui să taie două pânze freatice și să deverseze uh, două, aceste pânze freatice în uh, mediul natural. Autorizarea de la, autorizația de la prefectură a fost emisă în decembrie 2010 și o să vă prezint punctele pe care le contestăm în continuare. Iată o imagine a carierei, o imagine aeriană. Aveți în centru cariera cu uh, impacturile asupra mediului, în special râurile din jur, unul la nord și altul la sud, cel din sud uh, fiind folosit, urmând să fie folosit pentru evacuarea apelor pompate din exploatare în urma aprofundării. Vor exista și alte forme de impact, uh, mai ales uh, asupra zonelor Natura 2000, care vor fi segmentate de această carieră, dar și cu privire la izvoarele de la Fondroa, care vor fi secate. Această aprofundare este de 35 de metri, raportat la nivelul de astăzi, la o cotă de 600 de metri de altitudine și pentru acest lucru trebuie să traverseze două pânze freactice și să le expună poluării, eliminând în mediul natural surplusul de apă și anume 2,6 milioane de metri cub de apă pe an, ceea ce echivalează cu consumul unei aglomerații de 50.000 de locuitori. În această planșă aveți o prezentare a secțiunii uh, carierei. Nivelul actual este reprezentat de linia verde, iar proiectul de aprofundare se va face sub acest nivel cu o fractură la nivelul celor două pânze freatice, urmând ca deversarea să se facă în profunzimea carierei și apoi să fie uh, pompată pentru a se evacua prin râu. Astfel apare riscul de poluare, dar și amestecarea caracteristicilor fizico-chimice ale apelor. Considerăm că această autorizație nu este în conformitate cu o serie de directive comunitare, în special directiva cadru privind apele 2000 60, care la articolul 4, alineatul 1, vorbește despre nevoia de a preveni deteriorarea stării tuturor apelor uh, subterane, dar această aprofundare va duce la secarea pânzelor freatice și, prin urmare, va avea un impact asupra mediului natural. Ținând seama de faptul că această regiune este în prezent uh, într-o zonă foarte secetoasă, după cum s-a arătat și anul trecut, când președintele s-a deplasat în regiune pentru a vedea ce măsuri să ia împotriva secetei. Există și neconformitate cu articolul 4 aliniatul 1 litera B privind protejarea, ameliorarea și restaurarea corpurilor de apă subterane care trebuie să asigure o bună stare cantitativă și chimică. În prezent, această stare nu este respectată nici în ceea ce privește cantitatea, dată fiind uh, secarea izvoarelor din valea adiacentă, dar și prin coborârea foarte importantă a nivelului uh, pânzei freatice. Efectul uh, asupra diminuării pânzelor freatice se va întinde pe o rază de 2 kilometri. Există și o nerespectare a caracteristicilor chimice din anexa 5, nivelurile maxime stabilite pentru exploatare de către administrația franceză nu garantează buna respectare a calității chimice a apei, fiindcă, și aici se citesc o serie de exemple, în special aciditatea apei are o gamă acceptabilă între 5,5 și 8, în timp ce râul este la 7,3, iar debitul care va fi injectat reprezintă 3000% din uh, valoarea pH actuală a apei. Temperatura maximă 30 de grade, în timp ce mediul natural este la 15 și există și o eliminare de hidrocarburi cu o valoare autorizată la 10 mg pe litru, ceea ce corespunde la o răspândire în mediul natural uh, cu valori absolut inacceptabile. În plus, nu există nicio diferențiere între valorile limite pe termen scurt și termen mediu, așa cum ar trebui să existe, conform directivei cadru privind apa 2060. Există totodată o nerespectare în ceea ce privește monitorizarea, pentru că frecvența vizitelor este de una la șase luni, deși ar trebui să fie de una, două sau trei în funcție de diversele valori ce trebuie măsurate. În sfârșit, există și un impact asupra cantității apelor subterane care nu trebuie să dăuneze ecosistemelor ter- uh, terestre din împrejurim, dar aprofundarea acestei cariere va duce la reducerea surselor în uh, straturile acvifere și uh, prin urmare la secarea împrejurimilor și a unei zone umide din apropierea carierei. Acest lucru va duce la dispariția unor ecosisteme terestre, în special a unor specii protejate, din anexele 2 și 4 ale directivei Habitate, Faună și Floră, și nu s-a uh, emis nicio autorizație pentru această distrugere. În sfârșit, în ceea ce privește directiva de protecție a apelor subterane 2006 pe 118, împotriva poluării și deteriorării, există uh, un aspect referitor la punerea în contact uh, a apelor apelor cu compoziție, compoziții fizico-chimice diferite, dar și la riscurile de poluare accidentală, industrială și intenționată. Există un exemplu dat, făcut public în 2007, uh, o deversare a piritei de fier stocată în carieră care s-a deversat în apele înconjurătoare, poluând râurile pe mai mulți kilometri și ducând la o uh, rată de mortalitate semnificativă a uh, speciilor de pește. În sfârșit, uh, există și directiva 2001 pe 42 privind incidențele planurilor și programele privind mediul. Nu există nicio referire la soluțiile de substituire și identificarea detaliată a impactului asupra mediului. Și, în sfârșit, în această regiune extrem de bogată în argilă va avea loc un impact notabil asupra rezistenței solului și, prin urmare, asupra locuințelor din uh, zonă. Nu s-a făcut niciun studiu în acest sens și administrația franceză nu a dat niciun răspuns. Prin urmare, impactul asupra mediului va fi unul extrem de important, atât în ceea ce privește dispariția resurselor, cât și în ceea ce privește generațiile viitoare. Prin urmare, solicităm Comisiei să țină seama de toate aceste elemente și să intervină pe lângă autoritățile franceze pentru a reanaliza acest proiect și a identifica soluții alternative mai degrabă decât această aprofundare cu impact uh, semnificativ atât asupra locuințelor cât și asupra resurselor de apă pentru agricultură și pentru generațiile viitoare. Aceasta a fost prezentarea mea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim pentru această prezentare. Și acum dăm cuvântul Comisiei doamnei Ana Maria Bratemarc. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și petiționarului pentru aceste informații foarte detaliate. Sigur că problemele prezentate sunt foarte relevante pentru directiva cadru privind apa în ceea ce privește schimbările aduse cantității, poluării apelor subterane, dar și impactul asupra ecosistemelor terestre și apelor de suprafață. Din partea Comisiei eu pot să vă spun că putem, uh, o să ținem seama de aceste informații suplimentare aduse acum, care ne dă detalii cu privire la dispozițiile din directiva privind, uh, directiva privind apa au fost încălcate și vom putea evalua mai în detaliu dacă procedurile uh, de acordare a autorizației au respectat directiva privind uh, apa și celelalte directive. Mulțumesc. Domnule Bulan. Domnul Bulan. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de formularea recursului în uh, dosarul la farș. eu mă gândeam să, că ar trebui să închidem petiția pentru că exista un aviz prefectoral favorabil uh, proiectului și acum însă auzim din partea petiționarului care sunt uh, elementele detaliate, dar ar fi fost interesant să ascultăm și uh, opinia reprezentanților Lafarge. Nu știu dacă recursul a fost uh, fundamentat, dar oricum el a fost argumentat. Și dacă nu vrem să ne uh, amestecăm într-o procedură națională, mi se pare că momentan ar trebui să lăsăm această petiție deschisă și în acest timp să uh, așteptăm să vedem care este noul aviz prefectural și care este poziția națională pentru, a veni, pentru a veni ulterior să ne pronunțăm vis-a-vis -vis de respectarea legislației europene. A avut loc și un pact, chiar dacă acesta este uh, pus în discuție, el a dat un aviz favorabil și în dosar există și o asociație, France Nature Environnement, care este pentru acest proiect Și trebuie să mai notăm că la început Comisia indicase că nu există probleme de încălcare a directivelor europene, dar și la final nu făcea decât să reamintească faptul că recursul formulat uh, de curând nu este suspensiv. De aceea, cred că această petiție poate rămâne deschisă în timp ce dosarul să fie reinstrumentat pe baza acestui nou recurs după care să adoptăm uh, o poziție oficială. Ci sunt altri interventi? No. Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul? Petiționarul dorește să adauge ceva? Două minute. În efect, il y a eu... Euh, Într-adevăr, există o procedură clasică de autorizare care a fost urmată în Franța și în baza acestei proceduri s-a înregistrat o serie de uh, valori. În acest uh, moment, procesul a ajuns la final, s-a eliberat o autorizație de către administrație pentru această aprofundare, singurul recurs care există este unul pur administrativ lansat în instanță deci rezultatul ar trebui să fie făcut uh, cunoscut destul de repede. Acum, recursul care are loc aici, uh, în ceea ce privește coerența cu directiva cadru privind apele, mi se pare extrem de important și Uh, prin această intervenție de, în calitate de reprezentant al uh, asociației, dar și în calitate de deținător al unor informații suplimentare, sper ca uh, dosarul să fie continuat și aprofundat. Mulțumesc. Grazie, quindi, Mulțumesc. Spune președinte, deci a existat o cerere uh, pentru ca această petiție să rămână deschisă și cred că este util nu numai pentru a aștepta uh, rezultatul procedurilor administrative în curs în Franța, ci și pentru a da ocazia Comisiei să își reevalueze poziția, ținând cont de informațiile pe care ne le-a furnizat petiționarul. Cred că este vorba despre o petiție bine argumentată, cu multe detalii, căci Acum, uh, uh, Comisia are mai multe date la dispoziție față de momentul în care a primit textul inițial al petiției. Deci, între timp, declar că această petiție va rămâne deschisă, așa cum a cerut-o domnul Boulon, și cred că ar fi bine să cerem autorităților locale să uh, accepte o întâlnire cu petiționarul, poate că astfel o să exercităm o presiune suplimentară și vom accelera uh, uh, procedurile administrative. Mulțumesc petiționarului pentru prezență. Trec acum la petițiile de la punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv petiția numărul 0331 adresată de Ignacio Rui Perez Aregui privind situația controlorilor de trafic aerian din Spania, precum și petiția numărul 651 uh, per 2010 pe același subiect și prezentată de Juan Maria Garcia Gil. Este vorba despre sindicatul controlorilor de trafic aerian. Ambii petiționari sunt prezenți. Îi dau cuvântul mai întâi lui Ignacio Ruperes Aregui. Buenas tardes. Muy buenas. Bună ziua. Vă mulțumesc pentru că m-ați primit aici, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Mai întâi, Și acum haideți să încep. În februarie 2010, guvernul spaniol a schimbat semnificativ cadrul pentru controlorii de trafic aerian. Astfel, operatorul poate să schimbe aplicația legislației după cum uh, vrea. De exemplu, poate să ne crească volumul de muncă cu până la 60% în următorii trei ani. Și trebuie să subliniez că uh, nu există niciun raport de siguranță pentru uh, această creștere și ne uh, îngreunează foarte mult capacitatea de a ne face uh, treaba. Nu există totodată niciun studiu de impact pentru a vedea cum uh, ne va afecta uh, o asemenea creștere calitatea muncii. Și astfel se anulează toate negocierile colective care au avut loc în ultimii 20 de ani. Ideea era să se îmbunătățească situația controlorilor de trafic aerian din Spania, dar după 16 luni de la acest, uh, această nouă legislație cadru, eficiența nu a crescut deloc, ba din contră. A crescut semnificativ uh, numărul de conflicte de muncă și numărul uh, controlorilor care sunt supuși uh, controlelor psihiatrice, nu doar în ceea ce privește companiile spaniole, ci și companiile europene și internaționale. Și dați-mi voie doar să vă dau niște cifre. În 2009, minutele de întârziere erau de 900 de mii. În 2010, am avut 5 milioane de minute de asemenea întârzieri. Ce s-a schimbat de la 2009 la 2010? Păi, tocmai această legislație. A existat și o uh, creștere îngrijorătoare a incidentelor în 2010 a avut loc o creștere cu 96% în numărul total de uh, incidente aviatice pe, uh, în spațiul aerian uh, spaniol. Să uh, facem din nou o comparație. Regatul Unit coaliciones aéreas, los casi choques. Dacă e să facem o comparație între Regatul Unit și Spania, pot să spun faptul că în Regatul Unit unde există mai puțin de 12 milioane de uh, mișcări în spațiul uh, aerian, au avut foarte puține incidente de categorie A, pe când în Spania avem din ce în ce mai multe incidente de categorie A și de categorie B. del tráfico aéreo eh, británico. Deci aș vrea să felicit uh, controlorii uh, britanici. Uh, în Germania patru incidente de tip A și trei incidente de tip B la 2 milioane și ceva de uh, mișcări în spațiul aerian. Și acum vă rog să stați bine jos, pentru că în aceeași perioadă, în Spania, de tipul A, am avut 1 milion 700 de mii de mișcări, deci tipul A acum, atunci când uh, piloții trebuie să facă uh, mișcări de evad- de evitarea unui uh, de evitarea unei uh, între 12 meses ciocniri în 12 luni, deci am avut aproape un incident pe săptămână. Deci 47 în total într-un an. Deci avem cam 20.000 de mii de utilizatori de călători foarte aproape de un dezastru fără măcar să știe acest lucru. Din punct de vedere global, repercursiunile acestor schimbări juridice au fost mai mult decât negative, după cum vedeți. Doamnelor și domnilor, în Spania, regulamentele de siguranță aeriană și timp de lucru nu sunt respectate. Vorbitorul cere uh, răbdare interpreților pentru că o să enumere toate tratatele care nu sunt respectate. Tratatul de la Lisabona, în primul rând, apoi regulamentul de la uh, Torino, care stabilește o legătură obligatorie cu toți furnizorii de servicii care trebuie să aibă un sistem de siguranță și care impune obligația de uh, prezentarea unui raport de, în ceea ce privește siguranța, ori de câte ori uh, se schimbă ceva semnificativ. În Spania acest uh, regulament s-a aplicat fără uh, elaborarea unui asemenea raport. Apoi, un alt regulament care se aplică, directiva 1989, directiva 2003 pe 88, directiva 2002 pe 14, directiva 2008 pe 78 și 1999 pe 70. Și o să intru și aici puțin în detalii, pentru că este vorba despre acordul cadru al uh, Confederației Europene a Sindicatelor este Uniunea Confederațiilor Europene și există un centru european pentru întreprinderi publice. Spania, deci, nu respectă toate aceste normative și nu respectă uh, dispozițiile privind timpul de lucru. Apoi există IFATCA și IFALPA, Asociația, Reprezentanții, Asociația Piloților și a Controlorilor de Trafic, apoi Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi. Avem documente emise de toate aceste instituții atașate la petiție. Deci uh, există și la dumneavoastră noul cadru a făcut imposibil orice dialog și am uh, la mine 1300 de reclamații și există 10.000 de societăți. Noi, ca cetățeni europeni, vă uh, solicităm deci următoarele. Avem nevoie de legalitatea în uh, respectarea condițiilor de muncă ale controlorilor de trafic spanioli, trebuie să ținem seama de riscurile inerente în uh, această slujbă. Avem un cer unic european până la urmă și toate se leagă între ele. Și trebuie să putem realiza studii de siguranță înainte și subliniez înainte de a introduce un sistem care afectează gestionarea spațiului aerian. Și în sfârșit vrem ca Parlamentul European să ia măsuri pentru a pune capăt acestei probleme. Suntem victime, suntem obligați să lucrăm într-un regim în care nu putem garanta siguranța aeriană. De la adoptarea acestei noi legi peste 400 de controlori de trafic au fost concediați. sau au fost uh, supuși unor măsuri disciplinare pentru că uh, toate acestea adaugă la stresul uh, meseriei lor. Situația a fost denunțată și de Federația Mondială a Controlorilor de Trafic Aerian și Uh, ne confruntăm cu posibilitatea de a fi excluși din spațiul unic european. În 4 februarie 2010 a avut loc un incident fără precedent în uh, spațiul aerian european. Autoritățile naționale au trimis agenți înarmați să forțeze controlul de trafic aerian din Spania să își îndeplinească activitățile. Eurocontrol a elaborat un raport în acest sens anul trecut. Prin urmare, mulțumesc instituțiilor europene pentru interesul arătat în această problemă și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru acest sistem de petiții care ne permit să ne spunem uh, problema. Mulțumesc! Mulțumesc, care contul acum domnul Camilo Sela Eliza Garate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În numele colectivului controlorilor aeri, spațiului aerian și sindicatul USCA, aș vrea să vă vorbesc aici despre problema cu care ne confruntăm cu toții și mă bucur foarte mult că am ocazia să iau cuvântul în fața dumneavoastră și așa cum a spus antevorbitorul meu, acum vreau să intru la miezul problemei pentru că situația este cu adevărat foarte gravă cu data de 5 februarie 2010, după ce AENA a anunțat uh, întreruperea unilaterală a negocierilor contractului colectiv de uh, muncă, guvernul spaniol, în urma propunerii făcute de către Ministerul Economiei, a uh, publicat acest decret uh, lege care a fost apoi înlocuit, deci pe data de 5 februarie și care a fost apoi înlocuit cu legea numărul 9 per 2010 din 14 februarie. Atât la Parlamentul Spaniol cât și în presa din Spania s-a vorbit mult despre realitatea pe care noi o evocăm aici și nu despre ceea ce spune guvernul Spaniei. Noi eram uh, descriși ca fiind uh, uh, persoane care muncesc foarte puțin și care se bucură de condiții foarte avantajoase. Dar nu s-au folosit aceleași, aceleași criterii pentru calculul productivității precum pentru alte uh, profesii. Și productivitatea uh, pe care a calculat-o guvernul era cu mult inferioară față de cea reală. Și guvernul a spus că avea intenția de a obține o creștere a productivității muncii cu 30%, astfel încât uh, uh în Spania să existe același număr de ore lucrate în medie ca și în restul Europei pentru această profesie. Se lansase o campanie o presă însă în același timp pentru a demonstra că controlorii de trafic aerian din Spania muncesc practic mult mai mult decât uh, colegilor din restul Europei și pot să vă dau niște exemple concrete. De luna martie, anul curent, avem mai multe date la dispoziție și chiar și Ministrul uh, pentru Transport uh, a făcut un studiu care a coroborat declarațiile noastre și anume că, într-adevăr, controlorii de trafic aerian din Spania muncesc mai mult decât colegilor din restul Europei. Am aici studiul cu toate datele dacă doriți să îl consultați. În ultimele luni, guvernul Spaniei a adoptat numai puțin de 27 de uh, legi sub formă de ordonanțe, de decrete lege, de uh, proiecte de lege, căci de fapt guvernul dorea să transforme întru totul mediul nostru de lucru și condițiile noastre de lucru. Deci nu era de ajuns campania de uh, șantajare a controlorilor trafic aerian, am fost uh, uh, insultați, am, s-a spus despre noi că suntem uh, uh leneși, uh, hoți și așa mai departe. Deci, cum vă spuneam, prin aceste prevederi, noi prevederi legale s-a dorit transformarea condițiilor noastre de muncă, dar de fapt nu s-a rezolvat niciuna din problemele cu care ne confruntam. Din potrivă, nu putem să spunem că se respectă uh, Uh, dialogul social și că noi putem să ne bucurăm de pace socială. Am aici un document de numai puțin de 61 de pagini care demonstrează în ce atmosferă tensionată trebuie să ne desfășurăm activitatea. Deja în urmă cu câteva luni am uh, explicat mai bine în ce fel eram afectați de noua legislație și chiar și cei de la Eurocontrol au constatat care era situația la fața locului și din cauza uh, uh securității insuficiente uh, care nu îi afectează numai pe cetățenii spanioli, ci și pe toți cetățenii europeni care ajung să călătorească în spațiul aeran spaniol, acești controlori au putut să vadă că situația a devenit uh, de dreptul uh, uh, catastrofală. Și, cum spuneam, cei de la Eurocontrol au afirmat acest lucru, nu sindicatul nostru. S-a depășit numărul maxim de zile lucrate trebuie să vă reamintesc faptul că noi aveam un sistem prin rotație, de ture prin rotație, astfel încât să existe persoane prezente 24 de ore din 24, dar guvernul a modificat aceste norme pentru că dorea o așa zisă eficientizare a, a, a serviciilor prestate. Încă o dată, am un studiu care vă demonstrează foarte bine consecințele negative uh, a acestor modificări impuse. Încă o dată, problemele nu au fost rezolvate, ci, din potrivă, au apărut noi probleme. Acum avem o lipsă de uh, controlori pentru a face față uh, cerințelor reale. Și ca și cum nu ar fi de ajuns, întreprinderea care ne angajează exer exercită presiunea asupra noastră. Am ajuns într-o situație deosebit de gravă. Vara trecută, un controlor de trafic aerian, și este ceva de dreptul suprarealist, trebuia să lucreze un weekend și seara de după și ziua de după și astfel respectiva persoană a lucrat 65 de zile uh, la rând cu un repaus de numai două zile. A avut dreptul la numai două zile de odihnă. Deci a lucrat 63 de zile din 65, inclusiv noaptea. Deci s-a dat la o parte orice uh, uh, vigilență, nu a mai fost nimeni atent la respectarea normelor minime de uh, securitate. Mi se pare normal să existe un singur controlor de trafic aerian care să se ocupe de toate posturile de control? Astfel avem aceeași persoană care trebuie să supravegheze aterizările, decolările și uh, uh, avioanele care se apropie de aeroport și se pregătesc pentru um, aterizare. Așa s-a întâmplat, de exemplu, cu aeroportul din insulele Canare. un controlor poate să fie obligat să revină la servici ca și atunci când este în uh, concediu medical sau în uh, concediu pur și simplu și dacă nu uh, acceptă să vină la servici, poate să fie amendat cu sute până la mii de euro. Toate condițiile care au fost fixate de către guvern duc la o scădere a securității și a calității muncii prestate de către controlorii de trafic aerian. Aceștia au de suportat tensiuni psihologice și chiar și fizice enorme și bineînțeles că există consecințe în ce privește securitatea. Datele vorbesc de la sine. Eu nu știu dacă uh, întreprinderea uh, care ne uh, angajează și guvernul și-au fixat asemenea obiective, dar mă îndoiesc că ei își doreau să existe mai puțină securitate în spațiul aerian spaniol. Întârzierile au crescut, de exemplu, cu 365% față de uh, anul 2008 și deși avem poate mai puține rotații um, aeriene, mai puține zboruri în uh, spațiul nostru aerian, numărul zborurilor care pleacă sau sosesc cu întârziere a crescut, cum spuneam, cu 365% și am, avem chiar, am bătut chiar nefericitul record al um, aeroportului cu cele mai multe zboruri care au înregistrat întârzieri din întreaga Europa. Și, până la urmă, ce soluții ne-au fost propuse din partea autorităților pentru a rezolva aceste probleme? Ei bine, ne se spune că uh, vor exista și mai multe companii aeriene, deci și mai multe zboruri de supravegheat, vor exista și mai multe în, uh, într-un spa, în spațiul nostru aerian, ca și cum s-ar dori să se mărească riscul de accidente, pentru că avem atât de puțini controlori care pot să supravegheze aceste uh, mișcări. Nu trebuie să uităm faptul că numai puțin de 250 de milioane de uh, cetățeni europeni traversează spațiul nostru aerian, de aceea nu este numai problemă internă, numai o problemă uh, a Spaniei, ci și o problemă europeană. De aceea aveți datoria să reacționați uh, cât mai repede cu putință. Domnul președinte, vă mulțumesc, stimați peticionar. Înainte de a da cuvântul membrilor comisiei, acum vreau să dau cuvântul domnului Dimitriu, reprezentantul comisiei. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, I would like to start the... Aș dori să încep prin a spune că Comisia Europeană a analizat în amănunt solicitarea petiționarului, nu doar în cadrul analizei acestei petiții care v-a fost prezentată dumneavoastră, dar și uh, în urma unei scrisori transmise direct Comisiei Europene. Aș dori să arăt că domnul Ighire a primit deja o scrisoare de răspuns din 27 iulie 2010 din partea noastră, iar ulterior domnul Gil a primit de asemenea un răspuns și anume noiembrie 2010 care se referă în detaliu la toate chestiunile prezentate, nu doar în cadrul acestei petiții, petiții, ci și în uh, plângerile care ne-au fost înaintate direct plângere. Înaintată comisiei a fost făcută uh, în cadrul proiectului TAPRA după răspunsul din noiembrie. Autorii plângerii au avut în termen de patru săptămâni pentru a veni cu comentarii la răspunsul nostru. Și nu a primit un fel de astfel de comentarii, de aceea uh, plângerea primită la comisie a fost închisă. Asta în ceea ce privește chestiunile de procedură. În cele ce urmează mă voi referi la chestiunile pe fond menționate de autorul petiției. În primul rând, nu aș dori să mă repet prea mult. Până acum, știți foarte bine, Comisia a transmis două comunicări Parlamentului European, care cred că au fost transmise mai departe și autorului petiției. Pentru că, așa vă spuneam, am analizat în detaliu chestiunile menționate cu toate acestea. Permiteți-mi să fac câteva comentarii generale. E adevărat că petiția se referă la lucruri foarte importante care au fost deseori dezbătute în mod controversat. Regimul transportului aerian în cauză și condițiile de muncă pentru personalul afectat și nu doar Direcția Generală pentru Ocupare, ci și Direcția Generală pentru Mișcare a fost implicată în analizarea plângerii transmite Comisiei. Chestiunile menționate au făcut obiectul și a unei serii întregi de întrebări uh, adresate de Parlamentul European Greva menționată a avut loc în Spania cu ceva timp în urmă. Chestiunile ridicate în discuție se referă la o serie de drepturi fundamentale. După cum știți, Comisia Europeană acordă acestor uh, drepturi fundamentale o importanță majoră. Vorbim aici de dreptul de asociere, de dreptul la negocieri colective, la dreptul la grevă, drepturi care au fost uh, consfințite, după cum știți uh, cu toții, în urma tratatului de la Lisabona, în Carta Drepturilor Fundamentale, care este un document uh, obligatoriu Tratatul de la Lisabona incorporează această carte a drepturilor fundamentale, însă acest lucru nu sporește competențele Uniunii Europene în acest sens. Se adresează Comisiei Europene în și instituțiilor europene în ceea ce privește procesul legislativ și statelor membre în ceea ce privește aplicarea. Însă chestiunile specifice sunt acoperite de diferite directive europene. Autorul petiției enumără o serie întreagă de directive pe care le consideră relevante, aplicabile și care sunt încălcate, ar fi încălcate în situația de față. În răspunsul nostru, și nu voi intra în detalii, voi menționa doar câteva directive, spuneam că câteva dintre aceste acte legislative europene uh, menționate de autorul petiției nu sunt relevante. De exemplu, directiva din 2002 14 cu privire la informare și consultarea lucrătorilor nu se referă la negocieri colective. Directiva 99 bară 17, ceea ce privește lucrătorii, directiva 2087 CE se referă la chestiuni specifice care se referă la nediscriminare. Însă e adevărat că, făcând abstracție de acestea, există câteva aspecte care sunt acoperite de directive europene și una dintre acestea reprezintă sănătatea și siguranța. În, dintr-un arsenal întreg de acte europene cu privire la sănătate și siguranță, menționez aici Directiva 2003 bară 33 cu privire la timpul de lucru și celelalte directive generale în acest domeniu. Însă, cum vă spuneam, am examinat în amănunt compatibilitatea decretului uh, menționat cu aceste directive, iar în ceea ce privește timpul de lucru am ajuns la concluzia că nu există o incompatibilitate și, în general, aș spune că e până la urmă competența autorităților naționale în aplicarea legislației europene. Am reținut în mod specific din prezentarea de astăzi faptul că există din 9 martie o legislație nouă din câte știu eu, nu ne-a parvenit niciodată acest act legislativ uh, din partea dumneavoastră, așadar nu am putut să-l examinăm, să vedem dacă există vreo incompatibilitate. Spuneați că există un document de 61 de pagini, ar fi poate util să ne-l transmiteți pentru a vedea în ce măsură acesta poate fi aplicabil. A doua problemă pe care aș dori să o menționez se referă la faptul că am luat notă de exam- exemplul menționat de dumneavoastră al colegului care a lucrat 63 de zile fără aproape nicio pauză Ați spus, dacă am înțeles bine, că a lucrat 29 de zile lucrătoare la rând? Însă aici nu este o chestiune de aplicare a legislației europene. Și neaplicarea sau posibilă neaplicare uh, a legislației europene în Spania ar trebui înaintată inspectorilor de resort din Spania și ulterior instanței, pentru că acesta îi revine responsabilitatea de a decide dacă o lege se aplică corect sau nu. În fine, aș dori să mai menționez și faptul că Chestiunea siguranței aeriene este una importantă în Europa și a făcut obiectul multor discuții în Comisia de Dialog Social, care reunește partenerii sociali a ambelor părți și Direcția Generală pentru Mobilitate urmărește situația de aproape Aș face trimitere la comentarii specifice. Din răspunsul pe care vi l-am transmis, care sper că acoperă în mod satisfăcător chestiunea incompatibilității cu legislația europeană. În concluzie, Serviciile Comisiei, în special DGMUV, a conchis că, încă o dată, este la latitudinea autorităților naționale examinarea acestor probleme ridicate în discuție, în practică. Și acestea fiind spuse, cred că m a referit în mare la toate chestiunile menționate și vă stau, bineînțeles, la dispoziție pentru ulterioare întrebări. Mulțumesc, care acum cuvântul domnului Turgais. Eh, Mulțumesc. Este o problemă binecunoscută la noi în țară. Am uh, ascultat uh, opiniile celor doi petiționari. Ei spun că uh, i-a ascultat deja și comisia. Noi am ascultat acum părerea comisiei și văd că vorbim despre un cadru național. Prin urmare, autoritățile spaniole sunt cele care trebuie să rezolve această problemă. Când am văzut petiția, am vorbit cu mai mulți colegi și am spus că ar trebui ca această petiție să fie retrasă pentru că se referă mai degrabă la o problemă de siguranță decât la condiții de muncă. De fapt, aceasta este principala îngrijorare mai ales uh, când ne referim la lipsa de siguranță, iar datele pe care le-am auzit astăzi sunt de-a dreptul alarmante. Opinia noastră profesională este că există o lipsă de siguranță. Și, într-adevăr, există o problemă serioasă de siguranță în uh, cerul spaniol și, prin urmare, și în uh, cerul, uh, în spațiul aerian european. Sunt acuzații foarte grave. care au fost susținute de documente emise de Eurocontrol. O să pun acum o întrebare Comisiei. Comisia are datele? Datele referitoare la lipsa de siguranță? I s-au furnizat aceste date? Pentru că ele sunt foarte îngrijorătoare și nu doar pentru spanioli, ci pentru uh, toți europenii. Prin urmare, ați cunoscut uh, din trecut aceste probleme de siguranță? Le-ați uh, solicitat date pe anumite probleme, după cum ați spus. Și acum, care este pasul următor? Ce va face Comisia? Noi toți cei care suntem pasageri ai companiilor aeriene trebuie să ne îngrijorăm și atunci ce veți face dumneavoastră cu privire la această chestiune? Gracias, Presidenta. Eh, yo terminaba uno de los pedidos diciendo que eh, pedía. Eu i-am auzit pe unul dintre petiționari spunând că uh, cere Comisiei PETI să facă ceea ce poate. Noi ne confruntăm cu o situație de înțelegere a problemei, a ceea ce suntem noi, pentru că noi nu suntem o instanță. Suntem un uh, organism foarte rădător, vă ascultăm. Și am auzit pe primul petiționar care a spus că noi vrem asta. Mulți probabil sunt de acord cu dumneavoastră, dar Comisia PETI nu poate să vă răspundă. Nu suntem un organism unde să se discute acorduri și dezacorduri. Nu avem nicio capacitate de a reveni la această listă de cereri. Prin urmare, Nu o să intru în detalii cu privire la ceea ce s-a spus deja. Evident, există uh, aspecte diferite ale problemei, uh, există documente diferite publicate, comparațiile de plată cu controlorii de trafic aerian din alte state, situația cu care se confruntă diversi controlori de trafic aerian atunci când lucrează uh, perioade foarte lungi de timp. unii uh, nu erau stresați dacă aveau un program foarte lung de muncă, dar odată ce le scădea salariul, dintr-o dată apărea și stresul. Și nu o să intru în detalii, dar vorbim despre două lucruri diferite. Mai întâi, probleme de muncă și apoi probleme de siguranță. Haideți să vă spun doar o dată, încă o dată, nu puteți veni aici căutând soluții Există unele îngrijorări uh, legitime, desigur. Dar odată ce Comisia Europeană spune că nu există nicio încălcare a dispozițiilor europene, atunci această petiție trebuie să dispară automat de pe ordinea noastră de zi. De aceea suntem aici. Suntem aici să ascultăm sau putem spune, hei, Comisia, să facem cum a spus domnul Iturgais. Există o încălcare sau nu? Deci, nu suntem o instanță, dar sigur că avem și noi un rol. Sunt două aspecte. Problemele de muncă, principalul aspect, Au fost negocieri în acest sens și apoi s-a trecut la aplicarea legislației. Și această legislație respectă și legislația europeană. Apoi există acest decret aprobat de 85% din uh, lucrători. E un uh, decret și acest instrument uh, nu este foarte plăcut de sindicate. Există poziții cu privire la care nu am reușit să ne punem de acord în cadrul negocierilor, dar decretul a fost acceptat. În ceea ce privește restul elementelor, există ceva ce mă îngrijorează, și anume ceea ce s-a spus despre siguranță. Același document uh, emis de Eurocontrol spune că există câteva elemente esențiale și anume că cifrele nu sunt de încredere și anume consecvența în raportare și în evaluarea incidentelor în statele Eurocontrol nu permite identificarea unor tendințe în mod sigur. Și apoi, al treilea punct spune numărul de cazuri raportate a scăzut cu 20% în 2008 pe baza datelor confirmate și cu încă 44% în 2009 pe baza datelor uh, aproximative. Însă, lipsa de consecvență în raportare și evaluare în în statele Eurocontrol nu permite identificarea unor tendințe clare. Punctul 4. Eh, incidentele de risc semnificativ au crescut cu 4% în 2008 și cu 7% în 2009. Numărul de evenimente neinvestigate în 2009 rămâne însă prea mare pentru evaluarea tendinței sau a cifrelor. Acesta este un document al Eurocontrol. Nu este un document pe care să-l fi inventat eu. Acestea fiind spuse, eu vreau să afirm următoarele. În aceste condiții, cred că unele dintre afirmațiile făcute aici nu doar în fața Comisiei PETI, ci și în publicații europene sunt uh, alarmiste, uh, vor să instituie teamă și sunt declarații irresponsabile. Mai departe, eu cred că dăunează foarte puternic intereselor țării mele și vreau să spun clar în fața tuturor colegilor mei. Sigur că noi folosim uh, transportul aerian destul de mult și atunci insist asupra unui element. Sunt declarații alarmiste, nefondate, irresponsabile și poate foarte dăunătoare pentru interesul țării mele. Am vrut să spun toate aceste lucruri. pentru că sunt foarte sceptic și am vrut să vă prezint lucrurile în perspectivă, în perspectiva a ceea ce ne-a spus și Comisia Europeană. Atât am avut de spus. Aceasta este opinia mea personală și spun asta gândindu-mă și la persoanele care au venit. Nu știu dacă se înșală, dacă cred că lucrurile se pot rezolva aici sau nu se înșală. Uh, dar vreau doar să fac zgomot și să aducă lucrurile în fața comisiei noastre. Mulțumesc. Mulțumesc încă trei persoane au cerut cuvântul, dar după aceea trebuie să încheiem pentru că avem reuniunea coordonatorilor. Domnule meu, vă rog frumos să fiți mai succint. Da, vreau să-i salut pe domnii petiționari și vreau să le mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-au furnizat. Cred că Există o anumită parte din aceste petiții pentru care noi nu suntem competențe. E vorba despre conflictul de muncă. Noi am fost împotriva acțiunii uh, AENA, dar aici Uniunea Europeană nu are absolut nicio competență, pentru că atunci când este vorba despre negocierile contractelor colective de muncă, despre uh, conflicte de muncă, aici încă o dată, totul ține de subsidiaritate și de competențele statelor membre. Însă, există și o altă parte a informațiilor furnizate de dumneavoastră și sunt informații care pe mine mă interesează. Trebuie să fie totul clar și transparent. Ați dat exemple, cifre care pun sub semnul întrebării securitatea din spațiul aerian spaniol. Ați vorbit chiar și de posibilitatea ca Spania să fie exclusă din uh, cerul unic uh, european. Și atunci, doamnă președinte, vă rog frumos să acceptați ca aceste dosare care au fost aduse de către petiționar să ne fie remise pentru ca noi să le putem studia îndeaproape. Comisia de petiții nu poate să-și permite să uh, ignore o asemenea situație. Dacă datele sunt exacte și precise, dacă informațiile sunt fiabile și eu nu uh, mă îndoiesc de acest lucru, vreau neapărat să putem să le studiem. Deci este deosebit de important. Doamna când vă rog, dați-mi voie să termin, deci cer în mod foarte oficial ca această petiție să rămână deschisă, mai ales în ce privește partea legată de securitatea aeriană. Ar fi bine să avem o dezbatere în cunoștință de cauză ca să vedem foarte bine în ce stadiu se află securitatea aeriană în Spania, domnul Bulan. Da, doamnă președinte, eu cred că noi nu avem prea multe instrumente la dispoziție în ce privește acest subiect, deci conflictul de muncă din Spania. Însă, în calitatea mea de membru la Comisia de Transport uh, și, uh, mă scuzați, la, com la Comisia de Ocupare, sunt îngrijorat de noile condiții de muncă cărora trebuie să le facă față controlorii de traficare aerian din Spania. Și acum uh, când uh, voi uh, traversa Spania, de fapt cred că am să încerc să evit să mai zbor în Spania, o să mă gândesc cu grijă la controlorul de trafic aerian care este de serviciu. Am să mă întreb dacă nu e prea obosit eventual. Și poate ar trebui să facem, așa cum ne-a spus Comisia, să aprofundăm puțin datele furnizate de către Eurostat, să vedem dacă ce a ce au spus petiționarii este uh, exact, dar în același timp să fim atenți și la ce ne-a spus domnul Martinez, la uh, limitarea competențelor noastre. Pentru că există aici două laturi. Pe de o parte, condițiile de lucru uh, a controlorilor de trafic aerian din spate și pe de altă parte, securitatea din spațiul aerian spaniol care îi poate afecta pe toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Aucăn. Da, am să fiu foarte succintă pentru că de 45 de minute discutăm despre acest subiect. Este de dreptul de necrezut pentru că este evident că această petiție nu ar fi trebuit să fie admisibilă. Este vorba despre un subiect pur național, dar avem și aceste aspecte de securitate la care trebuie să ne uităm mai îndeaproape. Deci poate că putem să păstrăm această petiție deschisă, dar încă o dată mi se pare de neimaginat faptul că uh, această petiție este deschisă de atât de mult timp, deși suntem cu toții de acord cu faptul că e vorba despre un subiect pentru care nu suntem competenți. Dar gândiți-vă cum reacționează cetățenii. Oare unii dintre ei nu vor avea senzația că există uh, un standard dublu nu vor considera că în unele domenii ne arogăm competențe pe care nu le avem, deși spunem în același timp că e vorba despre uh, uh, ce pot să facă un stat membru care depășește cu mult ce poate să facă Parlamentul European. Acum dau cuvântul petiționarilor. Numai câte un minut pentru fiecare. Am să încerc să răspund foarte pe scurt. Domnule Martinez, ați făcut o comparație și ați spus că noi am fi considerat Comisia de Petiții precum uh, Puerta del Sol dar nu este adevărat. Dreptul de a depune o petiție pe lângă Parlamentul European este un drept inalienabil al tuturor cetățenilor și noi avem de asemenea dreptul de a căuta soluții oricare ar fi ele, inclusiv soluții extrajudiciare. Acest lucru este scris negru pe alb și în documentele Parlamentului European. Deci, Parlamentul European și el poate să caute soluții extrajudiciare. De exemplu, Parlamentul European poate să se deplaseze uh, la fața locului și poate să informeze plenul Parlamentului. Noi nu considerăm că această comisie poate să fie comparată cu Puerta del Sol, acolo unde poți să mergi să faci uh, camping și uh, să îți strigi indignarea. Președinta întrerupe uh, petiționarul, dar el roagă să-i se mai acorde câteva momente. Eu am ascultat foarte bine care a fost răspunsul comisiei și considerăm că acest răspuns este un argument suplimentar pentru uh, plângerea pe care noi am uh, depus-o. Știm de asemenea că există un caz, uh, o cauză, mai bine zis, în uh, fața Curții Europene de Justiție. Domnul Sim Calas uh, este comisar european și el a fost informat despre situația din Spania, precum și președintele Eurocontrol. Ambii știu foarte bine că controlorii de trafic aerian din Spania lucrează în af- fără să se respecte niciun fel de normă de securitate uh, la uh, locul de muncă. Da, vă rog frumos să dați cuvântul colegului dumneavoastră. Petiționalul reia. Vrem să vă spun că nu Direcția Generală Afaceri Sociale trebuie să răspundă la această întrebare, ci ține de Uh, direcția Transportului. Acum, domnul Martinez, foarte pe scurt. Există nenumărate date statistice care arată că, în general, în Europa numărul incidentelor scade, pe când în Spania el este în creștere. Mi se spune că aceste afirmații sunt temerare, dar vedeți dumneavoastră, chiar AENA a înregistrat uh, 47 de incidente de, de tip A și 93 de tip B. Deci eu nu inventez absolut nimic. Aceasta este realitatea. Și nu știu dacă putem spune că totul este roz în Spania, dar drepturile noastre, toate drepturile noastre au fost călcate în picioare și acum am putea să fim acuzați că în mod intenționat creăm condiții de nesiguranță. Și o ultimă declarație la adresa Comisiei. Au existat mii de plângeri, insist, mii de plângeri pe lângă instanțele din Spania pentru această situație și deocamdată nu am primit niciun răspuns. Vă mulțumesc. Președinta, vă mulțumesc că această petiție rămâne așadar deschisă și o să cerem uh, o aprofundarea datelor uh, relative la problemele de securitate din spațiul aerian uh, din Spania. Vă mulțumesc foarte mult. Încheiem astăzi ședința, acum ședința de astăzi și vom începe reuniunea coordonatorilor.